Nu suntem foarte numeroși. Iniziamo con il punto 13 all'ordine del giorno. Începem deci cu punctul 13 de pe ordinea de zi, situația din sectorul apicol. Albinele. 2010, la noastră... Pe 30 august 2010, comisia noastră a aprobat o întrebare orală în ceea ce privește situația din sectorul apicol. Și acum vom examina un proiect de rezoluție legat de această întrebare orală pe baza contribuțiilor venind din partea diferitelor grupuri politice. Chiar dacă în luna iulie Comisia a crescut bugetul anual în favoarea apiculturii, există însă anumite îngrijorări în ceea ce privește numărul de probleme cu care se va confrunta sectorul uh, într-un viitor apropiat, mai ales în ceea ce privește condițiile de producție și comercializarea produselor apicole, volatilitatea prețurilor și dificultățile legate de o mortalitate ridicată a patrimoniului apicol. Eh, desideriamo chiedere un impegno attivo. Iată de ce noi ne-am dorit să adresăm o întrebare orală Comisiei Europene. Vroiam ca și Comisia să se angajeze să apere acest sector important al agriculturii europene, care este unul strategic, atât din punct de vedere al importanței economice, cât și din punct de vedere al durabilității mediului și al menținerii biodiversității. Pe de altă parte, suntem în anul în care sărbătorim biodiversitatea. Printre întrebările adresate Comisiei și care figurează în proiectul de rezoluție, vă semnalez punctele următoare. Cerem un angajament concret după ce vor fi instaurate programele naționale, să se țină seama de provocările cu care se confruntă sectorul. Cerem, deci, un angajament pentru o îmbunătățire a datelor și informațiilor statistice referitoare la acest sector, mai ales în ceea ce privește uh, mierea de albine care vine din afara Uniunii Europene pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, ne dorim un plan pentru a lupta împotriva mortalității albinelor, cu investiții sporite în ceea ce privește cercetarea. Cerem de asemenea ajutoare financiare în ceea ce privește formarea, dar și un angajament sporit față de acest sector în politica agricolă comună după 2013. Iată, în mare, diferitele cereri pe care le-am primit din partea grupurilor politice pe această temă și aș vrea să dau mai întâi cuvântul doamnei Luling. Va interveni prima pe această temă, dar înainte de a vă da cuvântul am fi vrut să ascultăm mai întâi opinia comisiei, pentru că are informații noi. Deci vă propun să dăm mai întâi cuvântul comisiei, după care doamnei Luling. Mai întâi are cuvântul reprezentantul comisiei, domnul Adomada. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați posibilitatea să explic ceea ce face Comisia pentru sectorul apicol, mai ales în ceea ce privește starea de sănătate a albinelor. Ceea ce trebuie să, să subliniem este faptul că la Comisie noi am creat un grup cu reprezentanți din diferite direcții generale, un grup coordonat de Direcția Generală Sănătate și Protecția Consumatorului, tocmai pentru a avea o coordonare mai bună a inițiativelor. Și acest lucru respectă o rezoluție recentă a Parlamentului care cerea tocmai o mai bună coordonare a serviciilor uh, Comisiei referitor la problemele cu care se confruntă sectorul apicol. Mortalitatea în rândul coloniilor de albine. Pe această temă, Comisia a cerut deja autorității europene de securitate alimentară, acum 2 ani de zile, să realizeze anumite studii, tocmai pentru a avea o bază științifică. După cum știți cu toții, problema mortalității albinelor este una extrem de complexă. Există anumiți factori și nu e foarte ușor să știm exact care este cauza precisă. Deci, prin urmare, este foarte greu să aplici măsurile cele mai corecte, cele mai adecvate, tocmai pentru a pune capăt acestui fenomen de mortalitate. Au existat diferite studii finanțate de către Comisia Europeană care demonstrează acest lucru. Și e vorba și de un aviz uh, elaborat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară care a studiat problema. Ca urmare a acestui aviz, Comisia a lansat o inițiativă importantă și anume a desemnat un laborator al Uniunii Europene, un laborator de referință care să studieze problema sănătății albinelor. Și avem o experiență importantă în ceea ce privește laboratoarele de referință pentru sănătatea animalelor. Deci sunt experiențe pozitive. Și vrem să profităm de această experiență în așa fel încât să o putem aplica și sectorului apicol. Procedurile de desemnare ale acestui laborator de referință sunt deocamdată în curs și laboratorul va fi operațional încă din primul uh, semestru 2011. Iar prin acest laborator ne dorim să lansăm un proiect pilot de supraveghere a mortalității, ratei mortalității în rândul albinelor, pentru că este important să avem uh, sistemele de supraveghere cele mai armonizate posibil tocmai scopul fiind să obținem date fiabile. Un lucru a apărut în mod foarte clar, și anume lipsa de date fiabile, tocmai pentru a delimita problema. Iar prin acest proiect pilot pe care Comisia îl va finanța și pe care statele membre vor trebui să-l pună în aplicare, vom încerca să umplem această, acest gol, acest vid de informații. Apoi, în ceea ce vrește cadrul legislativ referitor la uh, sectorul apicol, cadrul acesta a fost armonizat. Există o serie întreagă de boli exotice, dar și boli specifice uh, albinelor. Deci, există un control al uh, Uh, mierii de albine există un control de sănătate publică care garantează faptul că mierea de albine care vine din țări terțe și ajunge în UE oferă aceleași garanții sanitare ca și mierea de albine produsă în Uniunea Europeană. Există o serie întreagă de activități care au fost desfășurate în domeniul pesticidelor și, în conformitate cu declarația sa în mm, ședința plenară a Parlamentului European, Comisia a început deja să revizuiască condițiile uh, și dosarul legat de pesticide. Recent am început să finanțăm pentru următorii trei ani programele statelor membre de um, sprijin față de sectorul apicol și în aceste programe există și măsuri de control. Finanțarea comunitară pentru astfel de programe a, cer, a crescut cu 25% față de ultimii trei ani. Iar în final, domnule președinte, Comisia are intenția să prezinte Parlamentului European și Consiliului o comunicare Uh, referitoare la această problemă a albinelor, sănătatea albinelor și va face asta până la sfârșitul anului. Astfel, va fi posibil să avem un aviz din partea tuturor actorilor implicați, uh, mai ales a instituțiilor europene, pe marginea acestui, acestei probleme deosebit de importante. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc. Lansăm acum dezbaterea și voi da mai întâi cuvântul doamnei Luling. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Agricultură și dumneavoastră pentru faptul că ați adoptat imediat inițiativa mea de a organiza o această întrebare orală cu dezbatere și rezoluție, pentru că, din păcate, anul acesta nu putem avea un raport pe această temă, un raport care să fie uh, înaintat Consiliului. Avem doar un text din data de 28 iunie, din 28 mai, mă scuzați, uh, în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de comercializare a produselor care uh, vin din sectorul apicol. Facem acest lucru pentru că vrem să uh, sensibilizăm Comisia mai ales asupra acestui subiect, mai ales în perspectiva reformei politice agricole comune pentru perioada de după 2013. Deci ne dorim să acționăm la timp pentru a conștientiza Comisia de această problemă și sunt recunoscătoare reprezentantului Comisiei pentru faptul că ne-a explicat ce a făcut deja Comisia pe baza uh, Uh, recomandărilor anterioare, în așa fel încât să nu trebuiască acum să deschidem uși deja întredeschise. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din grupul nostru care au contribuit la redactarea acestui proiect de rezoluție care va fi prezentat în numele dumneavoastră, domnule președinte. Eu cred că este deosebit de important să spunem exact ce părere avem despre modul în care se aplică măsurile care există în regulamentul uh, din 97 și să clarificăm faptul că programele de ajutorare a sectorului apicol, așa cum a spus Comisia, trebuie să fie mai bine utilizate în cele 27 de state membre pentru a permite, deci, uh, îmbunătățirea acestor măsuri. Programele de sprijin sunt utile, sunt necesare, însă rata de uh, utilizare a acestor programe este foarte diferită în funcție de statele membre și în funcție de ani. Eu am avut recent ocazia să merg în Italia cu ocazia săptămânii mierii la Moltalcino, unde am aflat, discutând cu reprezentanții ai comisiei, am aflat care sunt datele statistice referitoare la utilizarea acestor programe. E adevărat că aceste date se îmbunătățesc. Doar 5 până la 7 state membre din cele 27 utilizează bugetele alocate 100%. E drept, există un progres. Astfel, nu mai există uh, state membre care să utilizeze doar o treime din bugete. Asta era valabil pentru anul 2007. Uh, în 2009 constatăm că 12 state membre au utilizat peste 90% din bugetele alocate, iar 7 state membre au mers chiar până la 100%. Și dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre uh, evoluția numărului de apicultori și de stupi în statele membre. Statisticile uh, pentru anii 2003 și perioada 2004-2006 și 2008-2010 sunt oarecum surprinzătoare pentru anumite țări. Și mă întreb în ce măsură aceste statistici sunt fiabile, de încredere, pentru că, într-adevăr, bugetul disponibil se împarte între statele membre pe baza unor indicatori preciși, numărul de stupi. Am constatat, spre exemplu, că pentru Polonia, plecând de la statistici, numărul de apicultori ar fi scăzut cu de la 42.800 la 39.000, dar numărul de stupi ar fi trecut de la 944.000 de stupi la 1.123.000 de stupi ceea ce mi se pare oarecum imposibil, cu atât mai mult cu cât a existat o restructurare a sectorului. Vedem că există probleme care uh, ne îngrijorează în multe regiuni, mai ales în ceea ce privește numărul și uh, vârsta apicultorilor mai ales cei care sunt, nu sunt profesioniști. De aceea este foarte important să veghem să avem aceste programe de formare pentru tineri apicultori, profesioniști și neprofesioniști. Cred că voi face, voi înainta un amendament la proiectul de rezoluție în acest sens. Apoi, în ceea ce privește produsele fitosanitare, eu aș fi vrut să subliniez importanța unei coordonări din partea Comisiei Europene referitor la etichetarea specifică a anumitor produse periculoase în așa fel încât să se existe măsuri de reducere a riscului în momentul în care sunt autorizate anumite produse. Iar programele de supraveghere uh, referitoare la modul în care albinele se confruntă cu aceste produse periculoase să fie uh, să fie clar uh, desfășurate. Există proiecte în acest sens, domnul uh, reprezentant al Comisiei ne-a vorbit despre proiectul pilot pe care dorește să îl lanseze. Un alt element important este acela al bolilor albinelor, care trebuie să fie înscris uh, în politica veterinară la nivel european. Anul viitor vom avea 32 de milioane, dar de fapt sunt bani mărunți față de importanța pe care au albinele uh, pentru polenizarea fructelor, legumelor și a cerealelor. Este adevărat că politica veterinară a Comisiei a fost concepută doar pentru anumite boli care pot fi eradicate. Ori eu cred că nu trebuie să mai utilizăm cele câteva milioane pe care le avem pentru a face doar proiecte de îmbunătățire a condițiilor de producție ale mierii de albine și a comercializării acesteia, ci trebuie să le utilizăm în întregime pentru anumite proiecte care să vizeze astfel de boli. Pentru că multe țări utilizează o parte prea mare din aceste bugete pentru a ă, combate acarianul Varoa, pe care l-au combătut deja în trecut, fără participare comunitară. Și acum, bineînțeles, costă mai ieftin, pentru că există o participare comunitară până la 50%, ori înainte plăteau sumele în întregime ei, ele însele. Deci cred eu că va trebui să insistăm din nou pe lângă comisie pentru ca aceste boli să facă parte din politica veterinară. Apoi, în ceea ce privește biotehnologiile, foarte pe scurt, în ultimii ani, datorită pro... faptului că a existat uh, cercetări științifice în domeniul biologiei moleculare, am înregistrat foarte multe progrese. Poate că publicul încă nu a avut posibilitatea să ia cunoștință de această evoluție, dar este pe înțelesul tuturor faptul că putem să ne temem de ceea ce nu înțelegem exact. Însă nu cred că în rezoluția noastră ar trebui să insistăm prea mult asupra organismelor modificate genetic. Le putem menționa în trecere, însă această luptă, această bătălie ar trebui să aibă loc mai degrabă în Comisia ENVI cu experții competenți nu aș vrea să pierdem prea mult timp pe această temă. S-ar putea să existe o legătură între mortalitatea albinelor și utilizarea anumitor plante modificate genetic, dar în clipa de față acest lucru încă nu este dovedit, iar organismele modificate genetic sunt cultivate pe suprafețe foarte mici în Europa. De aceea cred eu că am putea să fim de acord asupra acestui punct. Există un termen de înaintare al amendamentelor. Cu siguranță putem să ținem seama de această sugestie și să vedem cum putem să-i mulțumim pe colegii care încă mai doresc să mai contribuie pe marginea acestei rezoluții. Însă, după părerea mea, obiectivul principal al rezoluției noastre ar trebui să fie sensibilizarea, conștientizarea Comisiei și a Consiliului în favoarea întăririi măsurilor de sprijin față de sectorul apicol în cadrul politicii agricole comune după, perioada, după 2013 și mă bucur de faptul că am putut colabora împreună. Sunt convinsă că vom ajunge la un text foarte bun, o rezoluție foarte bună, care va servi exact obiectivele noastre și obiectivele apicultorilor. Mulțumesc, doamna Luling. Acum vom continua dezbaterea. Domnul Nubei. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Um, nu am putut să cred ce, ce scrisoare am primit din partea apicultorilor din uh, Ungaria. Mi-au descris stări catastrofale, de fapt, care au fost cauzate de lăcomia existentă în această situație. Mierea uh, foarte bună, de foarte mare calitate, legendar de bună din Ungaria, se află acum în uh, pericol. Există cantități imense de miere pe piață și acest lucru este valabil nu doar pentru Ungaria, ci și în alte țări din uh, Uniunea Europeană. Și există cantități foarte mari de miere falsificată și aici trebuie să facem ceva. În al doilea rând, datorită lăcomiei de profit, S-a pus uh, accentul pe peisaje uh, monoculturale și uh, se folosesc diferite pesticide care sunt foarte periculoase pentru albine. Și o altă problemă este faptul că mierea de diferite origini și de diferită calitate este, aceste mieri de diferită calitate sunt uh, amestecate. Mierea ungară, despre care am spus că are o calitate legendară, se uh, uh, pierde pur și simplu în uh, acest cadru internațional în care se amestecă diferite uh, origini și apoi uh, firmele care își doresc uh, profit o cumpăr, cumpără uh, mierea din Ungaria și o amestecă cu mierea provenită din China de o, o foarte proastă calitate. Și astfel mierea din Ungaria ajunge pe piața din Ungaria și, desigur, um, renumele mierii din Ungaria este pus în pericol, însă mă tem că nu este vorba de o problemă cu care se confruntă doar Ungaria și rugămintea apicultorilor maghiari este um, um, abordarea acestei probleme a, imp- a importurilor uh, a importurilor de miere. Ar trebui interzisă am- amestecul uh, acestor mieri de, de diferență uh, diferită. Și în plus, foarte bine ar fi dacă ar exista un sistem de etichetare pentru ca uh, cetățenii să, și consumatorii să vadă de unde provine această miere și să poată uh, lua uh, decizii clare în ceea ce privește mierea pe care doresc să o cumpere, care are desigur o calitate diferită în funcție de uh, țările de unde provină. Și cred că calitatea, problema legată de standardele de calitate este o problemă care se manifestă și în alte Uh, domenii și în alte uh, sectoare. Peste tot, producătorii din țări terțe produc uh, mai ieftin și apoi aceste produse, la fel și în domeniul apiculturii, invadează aceste produse ieftine, invadează apoi piețele din Uniunea Europeană. De aceea ar fi foarte important dacă apicultorii ar putea să-și vândă produsele acolo la fața locului și de aceea uh, cerem sprijinirea uh, dezvoltării unei rețele de promovare a uh, mierii respective și astfel poate fi și o sprijinire directă a unui marketing direct al mierii. Acest marketing direct este foarte important pentru că nu ne dorim sprijinirea firmelor uh, internaționale prin uh, mijloacele financiare ale Uniunii Europene. În plus, campaniile de informare sunt foarte importante, campanii de informare despre uh, mierea uh, sănătoasă. Noi, desigur, vom înainta amendamentele pe care le considerăm necesare până la uh, termenul uh, prevăzut. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Raimas. Doamna Raimas, îmi cer scuze. Protejarea albinelor uh, este foarte importantă pentru agricultură în uh, general. Albinele uh, contribuie la biodiversitate și reprezintă un semn, un semn al unei naturi sănătoase. Reducerea populației de albine în diferite, multe regiuni din Uniunea Europeană este o problemă de care trebuie să ne ocupăm cât mai rapid. Și proiectul de rezoluție pe care îl avem acum în față abordează aspecte importante în uh, ceea ce privește protejarea albinelor, însă cred că trebuie să ne concentrăm pe anumite teme uh, principale. În primul rând, continuarea programelor existente în următorul cadru uh, financiar între 2014-2020, un transfer mai științific mai bun între economie și lumea științifică, deoarece cred că aici putem face foarte multe lucruri, avem nevoie de o mai bună combatere a bolilor și a, a microbilor care, a, care provoacă aceste boli. Avem nevoie de statistici la nivel european de o mai bună calitate pentru a putea observa mai bine care este situația populațiilor de albine în Uniunea Europeană. Avem 600.000 de apicultori în Uniunea Europeană, însă nu știm exact cât, câte albine sunt în Uniunea Europeană și de aceea salut uh, inițiativa, acestui laborator de uh, referință. Trebuie să investim mai mult în uh, formarea uh, apicultorilor și trebuie să încurajăm tinerii să se intereseze mai mult de această profesie. În concluzie, trag, doresc să atrag atenția asupra unei probleme de traducere. Bimortality în engleză a fost tradus în bine în ștermen, adică moartea uh, albinelor. Însă, după părerea mea, o traducere mai bună ar fi mortalitatea albinelor. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să fim satisfăcuți de inițiativa pe care am luat-o din partea Comisiei pentru Agricultură. Sunt sigură că sectorul apicol în Europa va primi cu mult entuziasm această inițiativă de întrebare orală cu rezoluție. Și așa cum spuneați, domnule președinte, e vorba aici de un sector strategic pentru că există o legătură clară între menținerea biodiversității și uh, sectorul apicol. E un sector important în cadrul agriculturii europene. Și uh, în ceea ce privește conținutul rezoluției, eu cred că ideile sunt foarte bune. Se pune accentul pe aceste chestiuni care preocupă, îngrijorează cel mai mult acum sectorul apicol și uh, pune accentul pe provocările cu care se confruntă acest sector. Bineînțeles, mai sunt anumite aspecte care ar putea să fie, um, știu eu, accentuate, aprofundate. Um, putem să facem acest lucru eu consider că este foarte important să semnalăm faptul că sectorul apicol depinde de programele naționale din cadrul PAC ca fiind singurul mijloc de susținere a sectorului. De asemenea, trebuie să semnalăm faptul că uh, carianul Varroa a fost întotdeauna principala problemă cu care s-a confruntat sectorul apicol și va trebui de asemenea să punem un accent deosebit pe nevoia de a controla calitatea sanitară, dar și comercială, să armonizăm controlele între statele membre. Uh, bineînțeles, încă mai avem timp la dispoziție în așa fel încât să includem aceste aspecte în textul rezoluției. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ne-a uh, dat informații pe marginea acestui, uh, acestei probleme. Nu știu dacă eventual va putea să-mi răspundă Comisia la o întrebare referitoare la modul în care am putea include anumite boli ale albinelor în politica veterinară a Uniunii Europene. Știu că este o cerere care a fost formulată de către sectorul apicol de ceva vreme și știm că acum există anumite organizații din partea sectorului care nu uh, mai sunt chiar atât de convinse de faptul că ar trebui să fie incluse în politica veterinară europeană. Acum eu nu știu dacă Comisia are informații pe această temă și dacă ar putea eventual să să ne furnizeze vreo explicație în acest sens. Mulțumesc. Grazie, Garcia Perez, vicepreședinte Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am citit propunerea de rezoluție, cred că e în același timp și oportună și acoperitoare cu privire la marile probleme din domeniul uh, apiculturii. În același timp aș avea o serie de sugestii de făcut. În primul rând, Sigur că rezoluția face referire la importanța programelor naționale pentru apicultură, care se încheie în 2012. Uh, sunt de părere că ar trebui să cerem mai ferm continuarea acestor programe și după această dată. În al doilea rând, uh, cred că ar trebui să facem referire la poluare care afectează major apicultura europeană. Uh, împărtășesc părerea colegilor care Uh, s au pronunțat pentru încurajarea piețelor locale care ar permite o relație directă între apicultori și consumatori și ar uh, încuraja dezvoltarea apiculturii în uh, Uniunea Europeană și în statele membre. În al patrulea rând, sunt nevoit să mă pronunț împotriva acestei inițiative de înființarea unei funcții de inspector de sănătate al binelor. Cred că avem suficiente instituții în Uniunea Europeană, nu ne lipsește și un inspector de sănătate uh, în privința apiculturii. Și, în ultimul rând, uh, sigur că această problemă nu își are poate locul în uh, propunerea de rezoluție cu privire la apicultură, dar cred că ar trebui să acordăm o atenție deosebită tinerilor agricultori care doresc să înceapă o activitate în domeniul apiculturii. Mulțumesc! Grazie. Nico, onorevole McGuinness. Mulțumesc, doamna McGuinness. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Luling pentru interesul manifestat permanent în acest domeniu. Avem uh, vești bune de la votul privind bugetul, uh, privind bugetul care va suportat, uh, va susținut creșterea pentru anul viitor. O veste bună așadar. Câteva comentarii în legătură cu rezoluția. Sunt două domenii legate și totuși specifice care sunt uh, uh, care trebuie analizate. În primul rând, uh, în apicultură trebuie să fie implicați agricultorii. Paragraful 12 este foarte important. El vorbește despre transferul de cunoștințe și despre cercetare. Pentru cei care se ocupă de peisagistică, de administrarea terenurilor. Este important să arătăm că susținem apicultura în uh, zonele uh, sălbatice. Este important ca politica agricolă comună să um, permită statelor membre să încurajeze fermitorii să planteze uh, anumite, să cultive anumite zone. Eu am plantat două, am asigurat plantarea două hectare anul trecut și am avut succes, însă în general aceste inițiative trebuie să fie finanțate și susținute. În domeniul uh, tineretului, nu cred că îi uh, încurajăm suficient pe tineri să se implice în acest domeniu de activitate care presupune perseverență, răbdare și cunoștință. Eu susțin așadar această inițiativă de a implica mai mult pe tineri. În legătură cu biotehnologia, Cifrele furnizate de uh, comisie arată că Statele Unite, Brazilia și Argentina folosesc foarte mult biotehnologiile. Dacă există o legătură între uh, biotehnologie și um, scăderea populației de albine, uh, ar exista o populație foarte redusă de albine în aceste state, dar nu este așa. Așadar, nu știu dacă este o idee bună să facem această legătură în această rezoluție, care are o de aplicare mult mai largă și în această privință susțin abordarea doamnei Luling. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnei Maghini, spune președintele. Domnul Caut are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Luling. Uh, Cu toții suntem de acord uh, în privința importanței uh, sectorului apicol uh, ca parte a sectorului agricol, dar partea cea mai importantă a acestei rezoluții și mă bucur că cei de la Comisie au anunțat că până la sfârșitul anului vor prezenta o comunicare, dar bineînțeles e important să vedem ce va conține acea comunicare, dar crucial de importanță crucială este um, ca noi să analizăm toți factorii implicați pentru că această problemă are multe aspecte și cred că rezoluția ar trebui să menționeze toți acești factori, toate aceste aspecte implicate. Mi se pare ciudat că multe persoane nu doresc să menționăm problema biotehnologiei, în ciuda faptului că mulți oameni de știință stabilesc o legătură între aceasta și sectorul apicol. Avem nevoie de cercetări independente și trebuie să profităm de datele care uh, Uh, ni se pun la dispoziție, dar la ora actuală aceste date nu există. Deci, dar cred că e bine ca datele, informațiile în legătură cu pesticidele și cu organismele modificate genetic să fie incluse în comunicare, astfel încât ele să fie incluse și în uh, regulamentul uh, nostru, în rezoluție. Cred că această cauză este una foarte bună și uh, cred că trebuie să ne păstrăm uh, poziția în această rezoluție pentru a ne asigura că informațiile de care dispunem uh, țin cont de cercetările, studiile care se fac. Da, doamnă McGuinness, e adevărat că există albine atât în Europa cât și în Statele Unite, însă trebuie să nu uităm că uh, Situația în Statele Unite este ceva mai uh, gravă și în Statele Unite se folosesc uh, produse modificate genetic. Eu cred că trebuie să fac o legătură între cele două aspecte și uh, cred că rezoluția trebuie să cuprindă această legătură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bișon are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este um, foarte important următorul lucru. De exemplu, casa în care s-a născut mama mea, timp de decenii, a fost o instituție în care au fost pregătiți apicultori în uh, Ungaria. Această uh, casă a fost uh, preluată de către comuniști. Familia mea a fost uh, obligată să renunțe la uh, această casă deci, uh, familia mea are o legătură strânsă cu, uh, apicultur, cu apicultura. După părerea mea, uh, acest raport este un raport excelent și un punct important din acest raport este faptul că se cere Comisiei ca după anul 2013, în cadrul politicii agricole comune, să crească uh, sprijina pentru acest uh, sector, deoarece apicultorii au nevoie de acest sprijin. Și aș dori să completez această propunere prin următorul lucru. În uh, anul următor, în prima jumătate a anului următor, uh, domnul Cioloș a spus că va face o propunere în ceea ce privește politica de uh, calitate. Uh, și după părerea mea ar fi foarte bine dacă am cere comisiei să se ocupe și de uh, aspectul creșterii albinelor, deoarece în acest moment Uniunea Europeană um, reglementează etichetarea, um, originea mierii într-un mod uh, unic. Dacă dacă mierea pe care o cumpărăm este 99% are origine de 90% din Argentina și doar 1% origine din uh, Uniunea Europeană, pe etichetă nu se precizează acest lucru, ci pe etichetă se spune pur și simplu că este un amestec din uh, miere din uh, Uniunea Europeană și din miere din exteriorul Uniunii Europene. Așadar, nu se precizează raportul uh, concret. Așadar, din punctul de vedere al protecției consumatorilor, este foarte important ca pe aceste etichete să există informația referitoare la raportul uh, provenienței acestei uh, mieri. În plus, ar fi important să nu uităm de următorul lucru. Uh, diferite, pe, pe etichetele unor produse diferite uh, se dă informația că sunt uh, făcute din, diferit, din miere, însă dacă ar fi uh, să ne uităm la etichetele, etichetele de exemplu, um, fulgilor de ovăz vedem că 5% uh, este miere și 50% uh, zahăr. Și cred că dacă uh, în, în acest produs există miere în proporție de mai puțin de 50%, atunci cred că ar trebui să interzicem precizarea acestui lucru. După părerea mea, cred că um, Comisia trebuie să se ocupe și de această problemă în propunerea legislativă. La fel cum am vorbit și ieri despre uh, pireul de uh, roșii și în uh, cadrul politicii pentru calitate ar fi foarte important să discutăm și de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Bine, chiudiamo questo dibattito con Michel Dantel. Așadar vom încheia acum această dezbatere. Domnul Dantan are cuvântul ultimul intervenient. În legătură cu albinele, rolul acestora în uh, lanțul biodiversității și rolul lor în uh, îmbunătățirea producției agricole este incontestabil. Problema cauzelor mortalităților face obiectul unor dezbateri uh, foarte aprinse Uneori sunt părți care susțin că tocmai inversul, cauza este con, e, uh, diametral opusă, cauza morții uh, albinelor. Cred că trebuie să clarificăm așadar această problemă a cauzei mortalității albinelor, să comandăm analize cu adevărat independente, pentru că albinele uh, nu le creștem doar pentru a mânca mierea, ci pentru că ele participă la încurajarea biodiversității și la bună funcționare a acesteia. Președintele, în încheiere îi voi da cuvântul domnului Ladomada din partea comisiei, care va răspunde, dacă poate, la întrebările colegilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, comisia a primit astăzi câteva idei bune la care va reflecta în legătură cu subiecte importante. Personal am uh, notat câteva întrebări uh, precise la care cred că voi putea răspunde. În privința cadrului legislativ actual, în legătură cu bolile care afectează albinele, iată care este situația. Sunt patru boli care le afectează și care sunt considerate foarte importante pentru politica europeană. Beetle e il Tropilelaps. Sunt uh, patru vectori de boală care fac obiectul regulamentelor în domeniul uh, sănătății albinelor în ceea ce privește libera circula circulația albinelor și importarea acestora. Small Hive Beetle și Tropile lapsul, doi paraziți, sunt cei mai gravi și pot avea efecte devastatoare, însă nu putem uh, să garantăm uh, siguranța absolută a frontierelor europene în fața acestor parazii aduși în Uniunea Europeană prin multe produse de natură vegetală. a căror intrare în Uniune nu poate fi uh, inevitată. Deci nu putem uh, miza și nu putem avea ca obiectiv un risc zero. Cadrul comunitar nu uh, are reguli foarte stricte în privința parazitului Milvaroa. Dacă am impune reguli europene în legătură cu acest uh, parazit, nu am face decât să creăm uh, probleme pentru apicultorii noștri. După cum au spus mai mulți membri ai acestei comisii, Comisia Europeană cofinanțează programe naționale. pentru a lupta împotriva parazitului varoaz. Ce urmează să se întâmple pe viitor? Comisia are în pregătire o propunere de lege privitoare la sănătatea animală care va include toate speciile de animale, inclusiv albinele. Ceea ce nu înseamnă că o să începem să ne apucăm să ne ocupăm de sănătatea păianjenilor. Însă, albinele sunt incluse în acest proiect. Am ajuns la un consens în această privință a abordării globale. Parlamentul a fost și el de acord și a luat o poziție în legătură cu comunicarea Comisiei privitoare la sănătatea animală. Care este obiectivul comunicării pe care o pregătește Comisia? Această comunicare urmește să, urmează să fie adoptată până la finalul anului. Ea vizează în special problemele de sănătate a albinelor. În privința organismelor modificate genetic, știți că legislația actuală permite autorizarea OMG-urilor, însă doar după o evaluare a riscurilor de către Agenția Europeană de Siguranță Alimentară. Această evaluare cuprinde o analiză a eventualelor efecte negative ale organismelor modificate genetic, asupra albinelor. După cum a spus un uh, anti, antevorbitor, nu există la ora actuală dovezi științifice conform cărora OMG-urile ar cauza probleme suplimentare sănătății albinelor. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc, ne mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 6 uh, octombrie, vă amintesc, iar adoptarea în comisie va avea loc pe 26-27 octombrie. Doamna Loling, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc uh, colegilor pentru comentarii și pentru contribuțiile lor pozitive. Uh, Vreau să-i răspund uh, deputatului maghiar că de 10-15 ani ne ocupăm de problema etichetării. Cred că trebuie să insistăm în continuare ceva mai mult în rezoluția noastră asupra acestei probleme. Eu am această statistică. Cunoașteți care sunt uh, prețurile uh, la importul mierii. Ele variază cu 1,24 euro pe kilogram. Este imposibil de la 1 la 24 de um, euro pe kilogram. Este destul de greu să se asigure miere de calitate la aceste prețuri. În Noua Zeelandă prețurile sunt de 4,5 euro pe kilogram. Vreau să vă spun că programul permite multe dintre lucrurile despre care s-a vorbit uh, aici. În urmă cu câțiva ani am cerut uh, comisiei să asigure cofinanțarea în procent de 75% a măsurilor din cadrul regulamentului existent. Și comisia nu a fost de acord pentru că dacă în anumite regiuni nu se folosește uh, în totalitate sau dacă se folosesc prea puțin fondurile disponibile, acest lucru este din cauza că regiunile și statele membre nu dispun de fondurile necesare. Dar dacă Comisia nu înțelege că totuși se poate găsi, se pot găsi câteva milioane pentru a asigura producția de fructe, legume și cereale, Trebuie să, să ne gândim. Domnul Barroso tocmai uh, a găsit așa din senin un miliard cu care intenționează să coordoneze ajutorul pentru dezvoltare. Chiar nu putem găsi și noi câteva milioane, chiar nu se pot găsi cele câteva milioane pe care le solicităm noi pentru a asigura buna finanțare acestor programe. Vom încerca să consolidăm această rezoluție și încă o dată le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția adusă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Luling, le mulțumesc celor de la comisie și tuturor colegilor care s-au implicat în discuție. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Cartea Verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în Uniunea Europeană, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. După cum știți, acest uh, punct este um, de resortul Comisiei de Mediu. Noi trebuie să propunem un aviz și um, Comisia l-a însărcinat pe, colegul, pe domnul Niculescu este răspunzător de acest lucru. Avizul comisiei noastre este foarte important pentru că, după cum știți, um, acest raport, acest subiect este unul foarte controversat. Raportul trebuie să țină cont uh, de uh, lucrările realizate de comisia noastră. Se vorbește despre păduri, despre contribuția acestora, despre serviciile de uh, mediu și, fără întârziere, îi voi da cuvântul colegului Niculescu, care ne va pre prezenta această propunere de aviz. Subiectul este vast, n-am să încerc să-l acopăr uh, întregime în seara aceasta. Cartea Verde definește caracteristicile forestiere ale Uniunii Europene și provocările cu care se confruntă pădurile într-un climat în schimbare și ridică o serie de întrebări pentru a iniția o dezbatere publică. Este remarcat faptul că pădurile furnizează o serie de funcții socioeconomice și de mediu și că schimbările climatice sunt de natură să aibă un impact gradual semnificativ asupra pădurilor, în special prin apariția unor dăunători și în privința schimbării speciilor Schimbările climatice vor spori de asemenea vulnerabilitatea silviculturii la șocuri, cum ar fi furtunile și incendiile. Comisia solicită răspunsuri la câteva întrebări, printre care dacă rolul pe care îl joacă pădurile, rolului pe care îl joacă pădurile ar trebui să i se acorde mai multă atenție și dacă da, ce fel de atenție, acțiune este necesară și la ce nivel, în ce măsură sectorul este pregătit pentru a aborda provocările și dacă anumite regiuni sunt deosebit de vulnerabile pentru uh, schimbările climatice și care este modul în care Uniunea Europeană poate contribui la acțiunile puse în practică de către statele membre. <coughs> Dacă în prezent Uniunea Europeană și politicile naționale sunt suficiente pentru a ne asigura că Uniunea Europeană contribuie suficient la protecția pădurilor, în ce mod concret, ce pași sunt necesari pentru a conserva și adapta patrimoniul genetic din materialul forestier de reproducere și, în ultimul rând, în ce mod ar, fi, ar putea fi îmbunătățite informațiile despre starea resurselor forestiere. Comisia a stabilit două axe majore ale dezbaterii, după cum urmează. În primul rând, protecția pădurilor împotriva exploatării economice a produselor forestiere. Aici cred că este mai degrabă potrivit să vorbim despre un management adecvat al resurselor forestiere pădurile contribuie nu doar la protecția culturilor agricole, ci și la realizarea altor obiective sociale și economice și la îmbunătăirea mediului general de viață. Pădurile reprezintă de asemenea o sursă importantă de venituri pentru comunitățile rurale prin activități legate de exploatarea lemnului, a fructelor de pădure, prin vânătoare și turism. Managementul activ al pădurilor joacă un rol important prin contribuția sa la economiile zonelor rurale și prin oferirea de locuri de muncă, oferă de asemenea soluții la țintele ambițioase privind energiile regenerabile stabilite pentru anul 2020. De asemenea, pădurile reprezintă un important furnizor de bunuri publice, care nu sunt recompensate de piață. Am avut deja această discuție cu ocazia raportului privind uh, viitorul politicii agricole comune. De aceea consider că Uniunea Europeană ar trebui să acorde asistență proprietarilor de păduri în cadrul instrumentelor de finanțare pentru a compensa, de exemplu, pierderile economice cauzate de punerea în aplicare a acțiunilor de protejare a diversității genetice forestiere. A doua axă a dezbaterii ar fi intervenția Uniunii Europene în domeniul forestier, alegerea fiind între a păstra domeniul politicii forestiere ca o competență a statelor membre sau a acorda o competență comunitară în materie având în vedere diviziunea de competențe existentă în conformitate cu Tratatul de funcționare a Uniunii Europene și, de asemenea, principiul subsidiarității, consider că nu este oportună extinderea competențelor Uniunii Europene în acest domeniu. Uniunea Europeană dispune de instrumente politice puternice pentru a asigura funcția de protecție a pădurilor, de exemplu Natura 2000, dar duce lipsă de instrumente similare pentru a spori funcția economică și socială a pădurilor. Aici se cuvine să reamintim faptul că Parlamentul s-a pronunțat în mai multe ocazii pentru instituirea unei veritabile politici forestiere, capabile să promoveze o gestiune și o protecție durabilă a pădurilor și să valorifice mai bine aportul sectorului pădurilor. Această politică, cred, ar trebui construită în jurul obiectivului de a asigura dezvoltarea durabilă a sectorului forestier și ar trebui să contribuie la creșterea nivelului de calitate a vieții cetățenilor europeni, prin consolidarea bunurilor și serviciilor pe care pădurile le furnizează în domeniul economic, social, cultural și în domeniul mediului. Consider că agricultura și silvicultura au capacitatea de a funcționa într-un mod integrat, iar opoziția între perspectiva productivistă și perspectiva protecționistă este una artificială. Între cele două perspective trebuie menținut un echilibru adecvat. Este necesară o sinergie între cele două domenii, de exemplu printr-o alocare mai eficientă a finanțărilor disponibile în cadrul politicii agricole comune de remarcat faptul că acțiunea europeană în domeniul forestier are loc mai ales prin intermediul celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune, dezvoltarea rurală, care trebuie să fie menținut. Finanțarea trebuie să continue la un nivel adecvat în cadrul programului de dezvoltare rurală din, uh, programul, din politica agricolă comună post-2013. Cu privire la modul în care trebuie să se desfășoare acțiunea europeană în domeniul forestier, Evident, schimbările climatice vor avea consecințe diferite în diferitele tipuri de păduri europene. Pădurile temperate și boreale din regiunile din nordul Europei ar putea deveni mai productive, dar ar fi mai expuse la boli și infestări cu dăunători. De asemenea, adaptabilitatea speciilor ar fi mai mare în regiunile boreale și temperate, în schimb în regiunile temperat-continentale și în regiunea mediteraneană, posibilitățile de adaptare ar fi mai limitate pădurile mediteraneene vor fi afectate de evenimente extreme mai frecvente cum ar fi furtuni și incendii productivitatea pădurilor în uh, regiunile semiaride din sudul europei va intra în declin iar compoziția speciilor va fi uh, semnificativ modificată prin urmare strategiile de adaptare ar trebui să fie definite la nivel regional sau local dar evident coordonate la nivel comunitar. în privința colectării de informații cu privire la domeniul forestier consider că ar trebui pus în practică un instrument statistic unic care să includă informații cu privire la diferitele funcții ale pădurilor și starea de sănătate și conservare a acestora. În plus, sunt necesare noi criterii și indicatori pentru colectarea de date referitoare la funcțiile și serviciile oferite de păduri și alte informații pentru a aborda toate aspectele legate de gestionarea durabilă și protecția pădurilor. În cele din urmă, Cred că ar trebui să salutăm succesul programelor de împădurire a terenurilor agricole, derulate în statele membre ale Uniunii în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală și să solicităm, bineînțeles, continuarea finanțării acestor tipuri de programe în viitoarea politică agricolă comună. Molto bene, grazie all'onorevole Niculesco. E adesso... Mulțumim domnului uh, Niculescu. Acum uh, deschidem dezbaterea. S-au anunțat mai mulți colegi și uh, apoi um, comisia. Doamna E, care cuvântul acum. Intervenție fără microfon. It was on. So, it's better? Good, thank you. O să-mi uh, um, reiau mulțumirile uh, adresate domnului raportor. Pădurile sunt uh, foarte importante. Este, de fapt, o, o temă europeană. Pădurile acoperă 42% din suprafața Europei și s-a discutat prea puțin despre ele până în acest moment. Cred că ar trebui să fim mândri că Națiunile Unite au recunoscut că există o tendință în Europa de creștere a suprafeței uh, pădurilor, lucru foarte important din uh, perspectiva uh, biodiversității și a aspectelor socio-economice. Este important de asemenea și din punctul de vedere al schimbărilor climatice. Sunt raportor din umbră din partea grupului ALDE, dar sunt raportor și din partea Comisiei pentru Industrie și în această calitate aș dori să adaug, adaug și să, sub, să subliniez că în acest sector există o cifră de afaceri de 380 de miliarde de euro, mai mult de 90, 9% din PIB-ul Uni- Uniunii Europeane. Uni mai mult de uh, 350.000 de exploatații există și 8,6% din locurile de muncă se află în acest uh, sector și vedem cât de important este acest sector din punct de vedere economic. O, gest- o gestiune uh, durabilă a pădurilor este foarte importantă pentru starea de sănătate a uh, pădurilor. Uh, Pădurile reprezintă și o bună modalitate de a capta dioxidul de carbon din uh, atmosferă. Cea mai bună metodă pe care uh, o avem până acum de a capta dioxidul de carbon este de a construi case din lemn, case care uh, să dureze timp de 200 de ani, de exemplu. Există și uh, pericolul ca uh, gestionarea durabilă să fie prost în, uh, uh, înțeleasă. Și dacă produsele de lemn, cresteaua, nu sunt competitive, atunci putem asista la un transfer la folosirea unor materiale neregenerabile. Și astfel în loc să uh, folosim uh, produse regenerabile cum este lemnul, să ajungem să folosim produse cum este plasticul sau uh, cimentul. Și doresc să subliniez că um, cât de importante sunt aspectele legate de proprietate și cred că ar trebui să discutăm de acest lucru la nivel european. După părerea mea, textul prezentat de comisie este un text în principiu bun și uh, mă bucură intențiile exprimate în acest, uh, în acest text. Cred că ar trebui să ne asigurăm că această inițiativă își dorește adaptarea pădurilor la schimbările climatice și nu neapărat protejarea lor. Vom asista la schimbări uh, climatice vedem că diferite uh, specii uh, se mută înspre nord, uh, are loc și un asemenea transfer și în ceea ce privește insect, diferite insecte, gândaci din Canada care acum invadează Europa și, să, și merg chiar mai departe. Și um, cred că o coordonare europeană este uh, foarte importantă uh, din foarte multe puncte de vedere în ceea ce privește uh, împărtășirea celor mai bune practici și gestionarea pădurilor și mă bucur că raportorul a, a menționat stabilirea unor standarde în ceea ce privește transferul de tehnologii și cred că ar trebui să ne ocupăm de acest lucru, să discutăm acest aspect nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și în cadrul uh, Națiunilor Unite. Însă, cred că uh, trebuie să uh, ne aducem aminte că în acest domeniu principiul subsidiarității este foarte important. Există uh, Uh, orientări uh, la nivel uh, european, însă trebuie să respectăm subsidiaritatea care există în, această, în, în acest domeniu. Pădurile sunt importante pentru dezvoltarea regională și uh, trebuie uh, să ținem cont de păduri și în ceea ce privește discuțiile referitoare la uh, reformarea PAC. Trebuie să există o coordonare mai bună și o împărtășire a informațiilor mai bune între uh, statele uh, membre. Sunt de acord de asemenea cu domnul raportor că există dif- uh, condiții diferite între nord și sud, între estul și vestul Uniunii Europene, atunci când vorbim de gestionarea pădurilor, de proprietatea pădurilor, tradiții, istorie și, desigur, și când vorbim despre biodiversitate. De aceea, cred că trebuie să existe un format în cadrul Uniunii Europene în care aceste diferențe pot coexista și pot să existe mai departe. Deoarece, uh, din punct de vedere istoric, dacă este să analizăm legislația referitoare la păduri, când un stat uh, hotărăște că acesta este modul de a gestiona uh, pădurile, pădurile sunt implicate, este implicată atât industria, dar se ține cot și de uh, biodiversitate. Vă mulțumesc. Continuăm dezbaterea. Acum pe Tranăves. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect deosebit de important în ceea ce privește protecția mediului, dar și din punct de vedere al sinergiei care există între silvicultură și agricultură. În ceea ce privește prezentarea pe care a făcut-o domnul raportor, eu sunt foarte mulțumită pentru că am observat că în sinteza sa a evocat o lipsă de um, aspecte pe care Parlamentul încă nu le-a analizat până în prezent. Aș dori să uh, subliniez afirmația sa în care spunea că e vorba de o temă care include foarte multe elemente, foarte multe aspecte. Noi avem nevoie de o politică pentru acest sector silvicol. O politică forestieră care să aibă o abordare globală, holistică, pentru că dacă nu vom acționa astfel, nu vom reuși să avem un rezultat care să fie eficient. Așa cum spuneam mai devreme, mai devreme, e vorba de o temă care conține foarte multe axe. Și trebuie să înțelegem că, bineînțeles, este vorba de o competență la nivel național, dar mai există și alte aspecte. Uh, coordonarea, spre exemplu, între diferitele politici dintre statele membre. Aceasta trebuie să se realizeze la nivel european. Deci, tema pe care o dezbatem astăzi presupune o, o, o schimbare în așa fel încât să putem garanta această coordonare necesară între Uniunea Europeană și statele membre. Doar astfel vom reuși să punem în valoare toate măsurile uh, pozitive și specifice care vor fi întreprinse și în același timp vom reuși să reducem și costurile. Vom fi mai eficienți și vom uh, risipi mai puțin. De aceea cred eu că ar trebui să stabilim două direcții, două linii de acțiuni. Una legată de acțiuni pregătitoare în ceea ce privește arboreturile și rezistența lor față de schimbările climatice, și, bineînțeles, a spus că e nevoie de o adaptare a uh, rezervelor lemnoase din Uniunea Europeană. Și aici ne confruntăm cu o provocare, pentru că știm foarte bine că arboreturile în sine se confruntă deja cu dificultăți. Pentru că știm că situațiile sunt diferite de la o regiune la alta în Europa. Apoi, o altă linie, o altă direcție de acțiune este protecția pădurilor. Aici nu e vorba doar de adaptarea și capacitatea de adaptare a acestor arboreturi, ci și modul în care noi intervenim pentru a le proteja. Noi trebuie să intervenim, dar în același timp trebuie să întreprindem măsuri care să permită acestor arboreturi să facă față schimbărilor climatice. Dacă îmi dați voie, m-aș referi mai uh, în special la acest capitol al uh, protecției, pentru că este poate capitolul care a fost cel mai puțin aprofundat până în prezent. Este unul din punctele care mie mi se pare a fi cel mai important. Uh, bineînțeles, au fost citate anumite cifre care ne-au impresionat. Spre exemplu, dacă luăm cazul țării mele, Portugalia, știm că anul acesta, în incendiile din astă vară, în Portugalia, cam 70% din suprafața împădurită din, uh, a fost arsă, uh, care reprezintă, de fapt, un, un procent deosebit de important. important. Porturile reprezintă 3% din PIB-ul Portugaliei. Deci vedeți că e vorba de un sector economic deosebit de important. Și această datorie de protecție ar trebui să țină seama și de prevenirea incendiilor de păduri prin diferitele instrumente de prevenire pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană. Pentru că nu ar avea sens ca noi să desfășurăm acțiuni care, bineînțeles, privesc înspre viitor. E vorba de un aspect important. Tot ceea ce se referă, spre exemplu, la adaptarea la schimbările climatice. Un lucru bun. Dar n-ar avea sens dacă, în același timp, nu protejăm ceea ce avem deja, care există. Pădurile care există. Pentru că dacă aceste păduri ard, atunci uh, nu vom reuși absolut deloc să facem față acestor probleme și uh, nu vom reuși să facem față schimbărilor climatice. Uh, După părerea mea, Domnul raportor a tras foarte bine atenția asupra faptului că schimbările climatice pot duce la situația în care seceta, de exemplu, să aibă efecte din ce în ce mai devastatoare asupra pădurilor. De aceea este atât de important să cerem uh, statelor membre să-și uh, aducă uh, contribuția la plantarea unor noi specii de copaci care să fie mai rezistente la secetă. Și mai ales în acele păduri unde celelalte specii de copaci nu rezistă la, la secetă. Există state din uh, Uniunea Europeană care nu permit o asemenea uh, plantarea unor asemenea specii, deoarece acestea nu sunt autohtone. Însă schimbările climatice uh, provoacă tocmai aceste schimbări. În anumite condiții, doar anumite specii de copaci și este vorba de cele care sunt rezistente la specii, vor supraviețui. Un alt aspect pe care doresc să-l amintesc este că ar, cred că ar fi bine dacă am reanaliza programele uh, la nivel european. În Ungaria, de exemplu, um, zonele în care crești, cresc spontan uh, păduri um, din, din aceste zone sunt uh, tăiați uh, copaci, sunt exploatați și apoi pe aceeași, în acea zonă se replantează copaci. Și ce se întâmplă apoi, peste 5-10 uh, ani, începe din nou un proces spontan de, spontan de creștere a pădurii. Însă noi pierdem acești 5 până la 10 ani prin uh, intermediul acestui uh, proces care este finanțat de Uniunea Europeană de tăiere a copacilor respectivi. În uh, mai multe zone care aparțin programului Natura 2000 se uh, oprește tocmai acest proces de uh, creștere spontană a pădurilor. Și de aceea aceste păduri au uh, o calitate uh, inferioară și de aceea se încearcă plantarea intenționată a copacilor pentru a crea în mod uh, artificial o pădure. O producție, o exploatare mai mare um, a pădurilor uh, duce la, desigur, la existența unor, unei cantități mai mari de materie primă pentru Uniunea Europeană și cred că este important să subliniem acest aspect. În plus, există foarte multe zone de margine în uh, Uniunea Europeană, de exemplu zonele din uh, apropierea autostrăzilor, unde uh, cred că ar fi bine să plantăm copaci. Desigur, nu putem vorbi de o zonă cu, într-adevăr, împădurită, însă dacă am planta copaci um, în lung, de-a lungul autos, autostrăzilor, cred că ar fi un lucru foarte bun. Domnul Martin Heusling. Da, Um, sunt de acord cu cele ce au fost afirmate cu, și cu cele uh, susținute de domnul raportor și cred că foarte important este definiția uh, pădurii. Există o definiție clară. Acolo unde uh, o suprafață de 10% este acoperită de copaci, aceasta este o pădure. Și Cred că în Europa avem nevoie de, într-adevăr, o politică comună de protejare a pădurilor. Serviciile aduse ecosistemului de către păduri nu sunt recunoscute suficient, după părerea mea, și acest lucru se întâmplă, din păcate, în uh, foarte multe uh, regiuni, mai ales în uh, zonele din sudul Europei. Pădurea are, de exemplu, o funcție foarte importantă în ceea ce privește clima, și foarte multe regiuni se află, sunt, se află în pericol datorită incendiilor care se manifestă acolo și cred că trebuie să discutăm despre acest lucru. Avem nevoie și de alte lucruri în Uniunea Europeană. Trebuie să definim clar cum trebuie gestionate, cum trebuie gestionate pădurile. Există la nivel internațional mai multe standarde, sisteme de certificare care uh, cred că sunt uh, folositoare. Mai ales în ceea ce privește uh, creșterea pe viitor a exploatării resurselor regenerabile, lemnul poate fi o asemenea um, resursă regenerabilă și uh, Trebuie însă să vedem foarte clar în momentul când uh, va exista o supraexploatare în acest domeniu și de aceea Uniunea Europeană poate stabili standarde uh, în acest domeniu. În plus, există în anumite uh, zone în care cresc copaci care sunt menținuți din motive economice, însă care nu sunt adaptați la clima zonei respective și cred că și aici trebuie să schimbăm ceva. După părerea mea, um, pădurea, um, pădurile europene reprezintă o șansă pentru Uniunea Europeană de a-și uh, mări credibilitatea și uh, trebuie să ne asigurăm, dacă ne dorim să avem un uh, rol de lider pe plan mondial atunci când cerem păstrarea pădurilor în alte zone din lume, atunci cred că este foarte important să ne ocupăm și de pădurile noastre de aici, de acasă. Și astfel uh, nu ne pierdem credibilitatea atunci când cerem altora să se îngrijească de, de pădurile lor. Acum are cuvântul lui Scapulo Santos. Obrigado, Presidente. Muito do que eu queria dizer já foi dito. De qualquer modo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe din cele pe care doream să le spun au fost puse deja. În orice caz, informația principală pe care doream să o transmit domnului raportor, în afară de faptul că sunt de acord cu marea majoritate a punctelor pe care le-a explicat, este că uh, ar trebui să facem un efort pentru a integra îngrijorările Uh, care există în domeniul uh, silvicol și îngrijorările care există vizavi de viitorul politicii agricole comune. Uh, n-am să lansez acum această dezbatere. Noi știm foarte bine că pădurile europene sunt foarte eter- eterogene. Uh, și uh, se înscriu în cel de-al doilea pilon al PAC. Acolo avem programe de dezvoltare uh, rurală care sunt absolut cruciale pentru sectorul silvicol. Noi trebuie să menținem și să întărim această componentă și să aplicăm principiul de subsidiaritate, pentru că e vorba de uh, situații specifice. În cazul concret al țării mele, așa cum spunea și colega din Portugalia, noi avem o problemă gravă în ceea ce privește incendiile de păduri și există cauze diverse, cauze umane și cauze naturale. În 2005, spre exemplu, pentru prima dată în viața mea am văzut un lucru care mie mi se părea pur și simplu imposibil de uh, conceput am văzut o, o, o, o serie întreagă de furtuni Uh, care au dus la distrugerea pădurilor uh, și apoi au urmat incendii care au distrus pur și simplu rezervele noastre până la 10%. În plus de aceasta, trebuie să amintim faptul că pădurile au fost treptat uh, distruse. Bineînțeles, în secolul XIX din cauza construcțiilor navale, apoi s-au construit căile ferate și așa mai departe. Uh, pădurile au fost înlocuite cu anumite specii care nu mai sunt specii um, uh, rășinoase și care sunt deci vulnerabile față de foc și de incendiu. Deci trebuie să ținem seama de această modificare treptată a pădurilor europene. Avem nevoie de o politică adecvată tocmai pentru a face față acestei probleme de incendii. Măsurile pe termen uh, mijlociu și pe termen lung trebuie să se bucure de sprijin din partea autorităților și din partea Uniunii Europene. Și din aceste motive eu consider că este absolut fundamental să includem aceste uh, idei în uh, document. Bine, adesso chiudiamo il dibattito con l'intervento dell'onorevole. Mulțumesc, vom uh, încheia cu intervenția domnului Anio. M-ați prins pe nepregătire, domnule președinte. Mă obligați să aduc un alt punct de vedere. În Ni s-a spus că trebuie să ne asigurăm că copacii care sunt plantiți să pot face față greutății zăpezii. În uh, țara mea, doar în august au, uh, am avut extrem, extrem de multe ploi. Dacă vrem să plantăm mai mulți copaci, în, uh, organismele modificate genetic ne pot ajuta. Cred că este inter interesant să precizez de asemenea că poate este o greșeală de tipar, dar mi se pare interesantă formularea global cooling. Bene, grazie a tutti. Adesso io darei la parola alla Commissione. Vă mulțumesc tuturor. Îi voi da acum uh, cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, domnului Schult. După care îi voi da încă o dată cuvântul domnului Niculescu pentru concluzii. Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnului raportor, uh, nu doar uh, raportorul, ci și ceilalți onorați deputați au constatat că este importantă pentru noi această carte verde. Am ascultat și opinia tuturor părților implicate Considerăm că acest uh, document este unul foarte echilibrat, care cuprinde nu doar accente de mediu, ci și uh, s-a ocupat de alte funcții ale pădurilor pe care nu le negăm în documentul nostru. Deci acoperă și aspectul funcției economice și sociale a pădurilor. Comunicarea Comisiei de anul trecut în legătură cu uh, schimbările climatice a fost solicitată și s-a spus că trebuie să lansăm o dezbatere privitoare la protecție și la informare. Cartea albă, de asemenea, solicita actualizarea strategiei europene pentru împădurire. Până acum s-au purtat discuții în grupurile de lucru ale Consiliului nu mă ocupă și aspectul uh, protecției civile, pentru că există o problemă și cu incendiile de păduri. Am tras câteva concluzii în legătură cu uh, Cartea Verde și am avut în Spania, în această primăvară, o conferință la nivel înalt pe această temă. Am demarat consultările uh, Uh, publice pe această temă uh, la sfârșitul lunii iulie și până acum am primit 260 de răspunsuri pe care dorim să le analizăm. Consiliul ne-a solicitat să pregătim un raport privitor la consultările publice până la sfârșitul acestui an și uh, considerăm că până atunci vom reuși să îl elaborăm, dar nu mai devreme pentru că, după cum am spus, sunt multe răspunsuri pe care trebuie să le analizăm. Am discutat și cu asociațiile naționale de apicultori și dorim să ținem cont și de contribuțiile lor. Am aflat că Parlamentul a pregătit un studiu intern referitor la Cartea Verde. Am luat notă de acest fapt, dar așteptăm uh, elaborarea acestui raport al dumneavoastră și vă asigurăm că vă stăm la dispoziție pentru ajutor sau pentru discuții bilaterale, dacă domnul raportor consideră că acestea i-ar fi utile. După cum uh, am mai spus, uh, cred că raportul Cartea Verde este bine uh, gândită, bine concepută și așteptăm cu nerăbdare avizul dumneavoastră. Bine, ringrațiamo Președintele, vă mulțumim, domnule Schult. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la uh, dezbatere. Domnul Niculescu are cuvântul. Mulțumesc tuturor colegilor pentru punctele de vedere exprimate și îi asigur pe toți că voi ține cont de sugestiile pe care le-au uh, adus în uh, redactarea raportului. Mulțumesc și Comisiei pentru cele spuse în încheierea dezbaterii. Aș vrea să remarc și în același timp să subliniez un aspect. Uh, sigur că există din partea tuturor uh, o preocupare deosebită pentru situația la nivel mondial în privința domeniului forestier, însă uh, nu acesta este obiectul raportului nostru și aș vrea să insist asupra acestui aspect, să ne concentrăm asupra situației pădurilor în Uniunea Europeană cu siguranță suntem cu toții deosebit de preocupați de situația pădurilor tropicale, de situația pădurilor din alte regiuni ale lumii, dar uh, probabil că acestea ar trebui să facă obiectul unui alt raport și nu al, al acestui uh, cu care ne ocupăm în acest moment. În rest, uh, încă o dată vă asigur că voi ține cont de toate părerile exprimate și m-aș bucura să contribuiți prin cât mai multe amendamente la Uh, o opinie a Comisiei pentru Agricultură care să fie relevantă și să fie reținută de Comisia competentă în fond. Mulțumesc. Bine, grazie, onorevole. Bun, spune domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule Niculescu. Vă mulțumesc tuturor, de fapt, pentru participarea la dezbatere. Trece acum la, la punctul 15 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii privind situația din sectorul florilor. Îi spun uh, bun venit domnului Giuseppe Politi, uh, președintele Național al Confederației uh, Italiene a Agriculturii și vicepreședinte al COPA, Nu avem foarte adesea ocazia în comisia noastră să discutăm despre acest sector al florilor, însă el reprezintă o parte importantă a agricultorii europene, în care este unul cel mai mare producător de flori și de plante de, uh, ecologice din lume. avem uh, exploatații foarte competitive de flori, însă, dată fiind criza care afectează tot sectorul agroalimentar, începe uh, și sectorul florilor să cunoască probleme. Tocmai de aceea ne-am gândit să abordăm această chestiune în comisia noastră. Înainte de a-i da cuvântul invitatului nostru, vreau să le mulțumesc reprezentanților uh, comisiei care, după, de, pentru prezență, și le voi spune că vor putea răspunde la întrebări după uh, această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Onorați deputați, vă mulțumesc pentru că îmi uh, faceți onoarea de a-mi permite să intervin în această dezbatere. Profit de această ocazie pentru a vă transmite uh, salutul tuturor reprezentanților uh, Federației Italiene a Agricultorilor și a Floriculturilor și, de asemenea, doamnei Angela Cantagno, care este uh, se ocupă de uh, sectorul floriculturii în Liguria. În iulie anul acesta am avut uh, ocazia să organizăm un forum, o uh, zi de reflexie internațională la Sanremo și am avut ocazia să discut cu toate părțile implicate, toate propunerile și toate problemele pe care vi le voi prezenta pe scurt astăzi. Uh, Exploatările floricole reprezintă peste 20 de miliarde de euro, o valoare economică care nu poate fi neglijată. Italia, țara mea, are exploatații uh, de acest gen de peste 36 de mii. Sunt foarte multe locuri de muncă în acest uh, domeniu. După cum a spus președintele Castro, acest sector al florilor nu a primit niciun fel de ajutor economic. Însă există și o prejudecată conform căreia acest sector este unul bogat și că poate să producă venituri uh, și profituri fără ajutoare specifice. E adevărat că în trecut nu a cunoscut la fel de multe probleme ca celelalte sectoare, însă acum acest uh, sector începe să resimtă implicațiile crizei, consecințele crizei. Și noi am um, început să constatăm efectele negative chiar înainte de declanșarea crizei. Această problemă nu privește doar Italia, în special în privința florilor um, recoltate. Suprafețele cultivate s-au redus de, cu peste 26% în Italia și acest lucru este valabil pentru toate zonele de producție din Europa. În statele terțe, în schimb, plantațiile cresc. 74% din uh, florile recoltate care sunt pe piața europeană provin din state terțe. Producătorii europeni trebuie să facă față unui nivel insuportabil de concure al concurenței. Prețul uh, mediu al trandafirilor s-a redus cu 50% anul trecut, de la 30, la 30 de cenți la 15 cenți pentru uh, trandafir, un trandafir, un fir de trandafir cu um, coadă lungă. E adevărat că în Africa, în America de Sud, condițiile climatice sunt um, favorabile, dar și prețul mâinii de lucru este mai mic, pentru că nu există norme de mediu și uh, sunt încurajate să se delocalizeze întreprinderile europene. trebuie să ne gândim și la creșterea costului de producție, la prețul mâinii de lucru care a crescut și la problemele de energie și uh, regulile de mediu care sunt foarte stricte. Sunt de asemenea și politici de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare. 50% din florile recoltate din statele terțe intră în um, Europa la prețuri mici. Această politică încurajează concurența neloială și atrage după sine dezavantaje pentru producătorii europeni. De ce uh, să acordăm ajutoare pentru delocalizare? În uh, anumite uh, state se practică culturile intensive care sărăcesc resursele naturale, precum apa. Problemele sunt foarte complexe și uh, confederația pe care o reprezint și COPA consideră că toate aceste probleme trebuie să fie abordate prin mai multe mijloace și folosind mai multe instrumente, prin revizuirea politicilor comunitare care prevăd astăzi acordarea de ajutoare întreprinderilor care părăsesc uh, piața europeană și este uh, absurd că Uniunea Europeană să facă investiții pentru a ajuta întreprinderile să plece din Uniunea Europeană, întreprinderi care ajung să facă concurență producătorilor europeni. creșterea prețurilor uh, la importurile de uh, creșterea numărului de importuri de uh, flori în ultimii trei ani este semnificativă și cred că ar fi o idee bună să apelăm la clauza de salvgardare cum s-a mai făcut în alte cazuri similare. Armonizarea cu statele terțe în privința utilizării pesticidelor, respectarea normelor de mediu și înființarea de controle eficiente și uh, asigurarea de respectării normelor privitoare la substanțele periculoase, pentru că este foarte important pentru um, aspectul sănătate umană să avem grijă ce uh, fel de boli și paraziți au acces în um, Europa. Trebuie așadar ca produsele importate să respecte și ele aceleași norme sanitare, în special când vin din state terțe. Și trebuie respectat principiul reciprocității în comercializarea produselor alimentare la nivel uh, internațional. Introducerea sectorul, sectorului florilor în uh, politicile um, comune ale Uniunii Europene uh, după 2013 este o idee. Acest sector, e adevărat, depinde de alte uh, sectoare agricole. Uh, trebuie să se aloce fonduri europene pentru dezvoltare și dezvoltare și în acest sector. Trebuie ca sectorul florilor și al plantelor ornamentale să beneficieze și ele de ajutor uh, pentru dezvoltare, cercetare și inovare. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. În încheiere, trebuie să spun că afiliații organizației uh, noastre și mulți uh, floricultori europeni doresc să-și poată continua activitatea. Nu cerem nimic mai mult. Și uh, vă amintesc că florile nu sunt doar niște bunuri de lux, ci și simbolul frumuseții naturii și ne ajută pe toți să avem o stare mai bună. Vă mulțumesc! Eh, această dezbatere vine eh, la momentul eh, potrivit. Domeniul floriculturii asigură multe locuri de muncă în Europa și are o importanță economică majoră. Problemele despre care ați vorbit sunt probleme concrete care afectează întreprinderile europene. Trebuie să facem față uh, acestei reduceri a investițiilor în sector. Înainte de a-i da cuvântul domnului Iadogan de la uh, Comisie, îi dau cuvântul lui Marc Iarabela. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție pe domnul Poliții și trebuie să vă spun că uh, ceea ce a spus merge cam în sensul îngrijorărilor noastre în momentul în care vorbește despre uh, prețul trandafirilor, spre exemplu, care scade pentru că există anumite, există anumite condiții climatice mai favorabile pe anumite continente. Am vorbit de America Latină, am vorbit de Africa. Am putea să fim mai preciși, am vorbit, ar trebui să cităm uh, Columbia și Kenya, pentru că toate florile care se vând în restaurante uh, seara vin din Kenya și din Columbia și din alte țări. A insistat foarte clar asupra faptului că ne putem pune întrebări în ceea ce privește normele de respectare a mediului mediului în momentul în care are loc această producție de flori și uh, normele sociale. Am avut ocazia să discut cu câțiva sindicaliști din sectorul florilor din Columbia recent, care mi-au spus Uh, atunci eu încă nu eram deputat european, dar care mi-au spus că există niște condiții de muncă oribile. Când vorbim de norme de mediu, e vorba de oameni care lucrează cu pesticide, cu picioarele fără încălțăminte, fără mască și speranța de viață nu depășește 30 de ani, pentru că sunt intoxicați. De fapt, despre asta este vorba. Și între paranteze, examinam în Parlament și la Comisie un acord de liber schimb cu anumite regiuni ale lumii, printre care și Columbia. Poate că ar trebui să evocăm și astfel de subiecte. Poate că ar putea Comisia să ne răspundă pe această temă. Dacă există controle eficiente în ceea ce privește normele de producție, dacă există o îmbunătățire a situației în aceste țări, mai ales sub influența Germaniei, care a pus la punct o, o, o, etichetă de producție cu anumite standarde de mediu și sociale foarte clare. Uh, nu știu dacă s-au înregistrat progrese la momentul respectiv, nu am mai fost la curent cu evoluția uh, lucrurilor. Dar poate că am putea să prevedem, pentru că există un import important de flori în Uniunea Europeană, am putea să prevedem uh, o niște controle, să vedem dacă aceste standarde de producție sunt respectate. Și așa cum spunea și domnul Politi, având în vedere condițiile de lucru care mi-au fost aduse la cunoștință, e bine, atunci ne confruntăm cu o concurență neloială. Există instrumente pentru a pune capăt acestui fenomen Bineînțeles, nu putem să punem capăt comerțului internațional, dar putem să facem presiune asupra acestor țări în așa fel încât standardele de producție să fie îmbunătățite și eventual dacă există întreprinderi europene care delocalizează și ulterior uh, fac importuri de flori către Uniunea Europeană, putem să condamnăm acest lucru. Însă aș fi vrut să știu care este poziția Comisiei față de acest subiect. Grazie, eh, Mark. Senz'altro la Commissione ci risponde. Mulțumesc, Mark. Comisia cu siguranță va lua cuvântul pentru a ne răspunde și domnul Genata din partea Sanco este în sală, deci vom avea ocazia să abordăm aceste două aspecte. Doamna Iegle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tarabella s-a referit deja la multe lucruri pe care aș fi dorit eu să le spun și pot doar să sprijin ceea ce a spus și mă bucură faptul că există același idei în grupuri politice diferite. Aș dori să pun și o, o întrebare antevorbitorului meu. Într-adevăr, sectorul florilor este un, un sector foarte important și eu pot să confirm acest lucru uh, uh, provenind din Germania. Am vizitat uh, o asemenea unitate de creștere de flori în Germania și uh, Ni s-a vorbit de aceleași probleme pe care le-ați descris și dumneavoastră. A fost uh, amintită um, mâna de lucru foarte scumpă în Germania, um, substanțele care trebuie să uh, protejeze uh, florile și așa mai departe. Așadar, în ce măsură s-au făcut progrese în domeniul armonizării la nivel european și în ce domenii trebuie să facem mai multe în, în, din punctul de vedere al uh, armonizării măsurilor la nivel european. Am auzit cu mândrie faptul că sectorul florilor a rezistat atât de bine pe piața liberă fără ajutoare, însă uh, în uh, acest moment, datorită situației existente, își dorește ajutor într-o anumită formă din partea Uniunii Europene în cadrul politicii uh, agricole comune. Și um, ar, cred că ar fi bine dacă am uh, afla informații concrete despre aceste ajutoare, deoarece în momentul în care discutăm despre PAC, putem să ne gândim și la lucrurile care ar putea, fi, uh, ar putea ajuta acest uh, sector și care nu. Îți mulțumesc, Elisabeth. Acum are cuvântul doamna Delange. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să um, îi mulțumesc uh, și vorbitorul care ne-a prezentat situația din uh, uh, acest sector. La noi 7% din aceste întreprinderi au trebuit să își uh, încheie activitatea în ultimul an, o, o cifră foarte mare. Uh, nu știu dacă toate soluțiile propuse din uh, Italia sunt valabile pentru restul Europei, în ceea ce ceea ce privește fenomenul transferul acestor întreprinderi în afara Uniunii Europene. Uh, același lucru se poate afirma despre uh, întreprinderi în interiorul uh, Uniunii Europene. Există o piață unică, însă în ultima vreme am văzut că au avut loc asemenea transferuri în, în interiorul Uniunii Europene cei care se uh, plâng de ceea ce se întâmplă pe plan internațional trebuie să țină seama că acest uh, fenomen se întâmplă și în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să sprijinim acest uh, sector, însă, pe de altă parte, fondurile structurale poate nu sunt folosite într-un mod uh, productiv. În mare, însă, sunt de, părere, sunt uh, de părere că pentru a rezolva uh, provocările cu care se confruntă acest uh, sector, trebuie să ne folosim de puterile din interiorul acestui sector. Trebuie să prom- promovăm acest, acest sector și trebuie să avem și măsuri de economie. Există, de exemplu, diverse sere care uh, Uh, odată construite, presupun costuri reduse. Și aici uh, inovațiile sunt foarte importante și este foarte important ca Parlamentul uh, European să sprijine regulile de exceptare din acest sector. Dacă marile întreprinderi pot să patenteze toate lucrurile, atunci întreprinderile mai mici au șanse mult mai, mi- mult mai mici să-și continue activitatea și aceasta este situația în acest moment. La următoarea sesiune uh, plenară de la uh, Strasburg vom discuta de aceste lucruri și cred că colegii ar trebui să uh, analizeze cu atenție aceste lucruri. Și cred că ar trebui să păstrăm această regulă de exceptare, deoarece ea sprijină inovațiile din acest uh, sector și după cum am spus, sunt de aceeași de părere cu colegii care își uh, doresc aceleași uh, condiții pentru importuri și pentru producția din interiorul Uniunii Europene. Am putea să avem o, o asemenea etichetă care să dea mai, mai multă claritate în acest domeniu. Trebuie să uh, avem o nouă politică agricolă în acest uh, sector cu măsuri care să nu fie însă protecționiste. Am vorbit despre măsurile preferențiale față de anumite state în, uh, în, în curs de dezvoltare și acum um, spunem că oprim acest uh, proces și și cred că nu este bine ca acum să ne uh, închidem uh, granițele. După cum am spus, uh, analiza făcută este una foarte bună, trebuie să discutăm mai mult care sunt soluțiile bune și cred că trebuie să găsim o soluție potrivită secolului 21. Domnul, domnul Heusling. Um, Florile sunt uh, uh, pro, uh, lucruri care contribuie la, la bunăstarea fiecarei persoane. Uh, poate bunăstarea producătorilor nu este cea mai bună în acest moment, însă doresc să-l sprijin pe domnul uh, Tarabella în uh, ceea ce a afirmat el referitor la standardele din afara Uniunii Europene. Și nu uh, este vorba aici de a trage noi uh, uh, granițe, însă trebuie să nu uităm în ce situații sunt produse aceste flori. Și nu este o problemă nouă. În Kenya și în America de Sud este o problemă veche și lucrurile nu s-au schimbat aproape deloc în ceea ce privește condițiile de, pro- de producție acestor flori și cred că situația este asemănătoare cu alte sectoare uh, agricole. Uh, lucrurile care sunt, produsele care sunt importante în Europa ar trebui să respecte același uh, standarde precum cea din Uniunea Europeană. Și cred că putem să cerem respectarea acestui lucru deoarece până la urmă de acest lucru profită cei care sunt activi în sectorul florilor. Cred că între timp uh, Kenya a, uh, are un sector foarte puternic în ceea ce privește exporturile de, de flori și cred că acest lucru nu-l mai putem schimba, însă ce putem schimba este să cerem uh, respectarea unor condiții similare. Aceste standarde ar trebui să fie valabile nu doar în Europa, ci și în țările producătoare care exportă, exportă înspre Europa cei care își doresc uh, preluarea sectorului florilor în cadrul uh, politicii agricole comune, um, da, trebuie să vedem, trebuie să discutăm acest lucru. După părerea mea, nu este o soluție optimă, însă sunt de acord. Uh, discutăm de un sector foarte important, mai ales în ceea ce privește mici întreprinderi și acest sector trebuie sprijinit pe viitor. Domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul acesta al horticulturii, al floriculturii, era pe vremuri un sector care propunea foarte multe locuri de muncă și a cunoscut o anumită evoluție în timp. Acum vedem că este un sector care este foarte dependent de uh, consumul de energie și există două elemente care pot explica dificultățile. Delocalizarea, spre exemplu, este unul dintre elemente în Europa există condiții sociale foarte clare și condiții climatice care poate duc la un anumit consum de energie și constatăm că producția s-a delocalizat către alte continente. În Parlament, în momentul în care ne punem întrebări despre modul în care trebuie să luăm măsuri, cum va evolua summitul de la Copenhaga, faptul că ne dorim o taxă carbon la frontiere. E bine, când discutăm despre toate aceste lucruri, observăm că acest sector al floriculturii ar putea să aibă beneficii de pe urma unui astfel de sistem. Dar floricultura în Europa a suferit din cauza faptului că nu a fost suficient de bine organizată din punct de vedere profesional, mai ales la nivelul comercial. Observăm că există foarte multe întreprinderi mici care au fost concurente între ele în loc să se organizeze și să propună produse uh, împreună și să reziste uh, Uh, afluenței de produse venite din afară uh, care au, aveau prețuri reduse. Deci, poate că ar fi bine să incităm aceste, acești producători să se organizeze mai bine la nivel profesionist în Europa. Mulțumesc foarte mult, uh, Michel Dantin, și încă o intervenție. Domnul Gladfelder. Vă mulțumesc. În timpul uh, crizei uh, provocate de erupția vulcanului din Islanda, pe când uh, nu puteam să mă duc acasă, am văzut un reportaj la televiziunea BBC. Acolo se descriau condițiile grele în care uh, activează produc- uh, floricultorii din Africa, deoarece aceștia nu și pot uh, exporta uh, florile în Europa. Uh, Florile care sunt aduse din Africa în Europa sunt aduse în intermediul unor mașini uh, frigorifice. Deci ne putem închipui care este amprenta ecologică în, uh, cazul, în acest proces. În plus, și în Europa florile sunt transportate pe distanțe foarte mari. Și după uh, părerea mea, este un lucru îndoielnic din punct de vedere moral că folosim uh, uh, combustibilii uh, fosili în asemenea scopuri. Pentru mine, uh, amprenta ecologică nu este una foarte importantă, importantă, însă aș dori să facem o excepție în ceea ce privește sectorul uh, florilor și cred că ar trebui să studiem exact cât de mare este această amprentă ecologică pentru flori. Domnul Bove, îmi cer scuze pentru faptul că am ajuns în întârziere. Aș dori să-l salut pe colegul nostru care vine din Italia, reprezentant al producătorilor din Italia. Îl salut de aici în mod uh, cordial. În ceea ce privește această problemă a producției de flori, ne confruntăm aici cu mai multe dificultăți. Foarte multe produse chimice sunt utilizate astăzi în acest sistem de producție și avem o problemă de poluare în acest sector. Uh, bineînțeles, cei mai afectați sunt cei care lucrează cu aceste produse. A doua problemă, sud-estul Franței, spre exemplu, astăzi, este o regiune complet sacrificată, pierdută. Dacă vă plimbați în anumite județe, în regiunea Alpilor, uh, în județul Var, pe malul mării, vedeți că există sere abandonate, devenite adevărate ruine Putem astăzi să creăm locuri de muncă dacă permitem producătorilor să obțină un venit corect și nu să se confrunte doar cu concurență neloială. au fost evocate adineauri producătorii din Kenya. Eu acum câțiva ani de zile am avut ocazia să merg să vizitez anumite sere de producție de flori tăiate în Columbia. Situația era groaznică, dramatică, cu... Uh, o utilizare a pesticidelor de așa natură încât exista o rată de îmbolnăvire a celor care lucrau cu astfel de produse deosebit de ridicată. Și așa cum s-a spus și pentru alte genuri de producție, producție animalieră, spre exemplu, e bine, trebuie ca regulile să fie respectate. E bine, în ceea ce privește florile tăiate, e nevoie de un caiet de sarcini care să fie respectat, în așa fel încât să nu ne regăsim într-o poziție de concurență cu produse venite din alte țări, acolo unde oamenii sunt exploatați, unde siguranța lor uh, sanitară, spre exemplu, nu este asigurată și unde, bineînțeles, costurile de producție sunt mai mici. Mulțumesc foarte mult, uh, Jose Bove. Iată că am terminat cu intervențiile din partea deputaților. Dau acum cuvântul reprezentanților comisiei, domnul Bergen și domnul Enatas din partea Sanco, Direcției Generale Sanco. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Agri per questo settore. Ehm, come... DG deci, Agri are ca sarcină monitorizarea pieței florilor și are legături permanente cu acest sector prin intermediul unui grup cons cons, eh, consultativ care se reunește anual pentru a dezbate problemele care apar în acest sector. În 2007 acest uh, sector a fost, uh, a fost inclus în viața unică, dar nu deține măsuri specifice. se intenționează înființarea de programe cu finanțare în procent de 50% din partea Uniunii Europene pentru promovarea intereselor producătorilor în acest domeniu și respectarea mediului. Fondurile, în afară de fondurile obținute ca urmarea campaniei de promovare, mai există un ajutor ca parte din cel de-al doilea pilon al PAC, și anume a programului de dezvoltare rurală. În privința evoluției sectorului pe care îl urmărim uh, permanent, ei bine, am constatat că situația este dificilă. Și aceasta din 2009. Să vă explic. Pe termen lung am constatat că a crescut producția la nivel european între anul 2000 și 2009, cu vreo 20%. Însă această creștere a început să se încetinească în 2009 cu o scădere de 1,2%. În afară de uh, creșterea pe termen lung a producției, Suprafața cultivată a scăzut cu 7% în începutul acestui an, cu excepția țărilor de jos. După cum s-a spus deja, au crescut importurile în ultimii ani, cu excepția anului trecut, când s-a înregistrat o scădere de 6,5% a importurilor. Importurile au crescut de asemenea în mod constant și au crescut tot la fel de constant și exporturile. Uniunea Europeană este un exportator net în acest sector. Cu excepția florilor tăiate și a ornamentelor, pentru care suntem importatori și a florilor, decora, florilor uh, ornamentale. Acestea sunt concluziile studiilor pe care le-am efectuat. După cum s-a spus, nu există încă măsuri specifice decât prin programele de dezvoltare rurală. Acesta este temeiul juridic um, existent la ora actuală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, vă mulțumesc. Așteptăm uh, răspunsuri la întrebări. Au apărut dificultăți uh, din cauza regulilor existente în Uniunea Europeană și în statele terțe. S-a vorbit și despre problema reciprocității, care este valabilă și pentru alte sectoare de producție. Uh, Există anumite uh, dificultăți pentru acest sector în fața unei concurențe care uneori este neloială și care este realizată tocmai de întreprinderi ajutate de Uniunea Europeană să se mute în altă parte. Tocmai aceste întreprinderi sunt cele care creează dificultăți producătorilor europeni. Doriți să răspundeți? Dau cuvântul acum și celuilalt uh, reprezentant al Comisiei, domnul Ionatas. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu întrebarea dumneavoastră privitoare la întrebarea lui Joseph Bove, și anume problema concurenței deloiale. Și de asemenea, voi răspunde la întrebarea primului deputat referitoare la controlele uh, la export și la import asupra produsului finit care este importat în Uniunea Europeană și care este relația noastră bilaterală cu statele terțe din care uh, importăm. Și cum putem uh, face astfel încât să îmbunătățim schimburile comerciale între noi și statele terțe, înțelegând ce se întâmplă atât în Uniunea Europeană cât și uh, în statele terțe în privința utilizării pesticidelor. La aceste uniuni, eh, reuniuni bilaterale am încercat să explicăm care sunt regulile europene în domeniul utilizării pesticidelor și care sunt controlele pe care le facem noi pentru a încerca să limităm efectele nocive ale pesticidelor. De asemenea, insistăm asupra unei a doua laturi și anume noțiunea uh, de proprietate intelectuală și explicăm modul în care funcționează regulamentele europene, modul în care perpetuarea speciilor de plante ornamentale este protejată la nivel european prin sistemul nostru de uh, protecție a produselor uh, vegetale cu drepturi de autor. Um, există un regulament din 91 uh, referitor la acest subiect. Statele cu care avem astfel de relații sunt adesea interesate să afle mai multe. Doresc să participe la convenția la care suntem și noi uh, membri, această convenție din 91. Și Ajung asta la problema concurenței neloiale. În primul rând, la noi există o problemă de cunoaștere a acestei probleme. Producătorii noștri, în special IMM-urile, nu cunosc suficient de bine problema. Înainte de efectuarea exporturilor, ar fi bine ca ei să cunoască foarte bine protecția materialelor de, materialului pe care îl exportă, astfel încât ei să poată ajute multiplicarea acestor produse în uh, statele terțe. Aceste produse riscă să fie multiplicate în mod ilegal, se pot uh, crea falsuri în, în state terțe, acolo unde nu funcționează regulile de protecție uh, vegetală. Va bene, io ringrazio i rappresentanti della Commissione. Le mulțumesc reprezentanților um, Comisiei, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vom vedea acum ce inițiative putem lua împreună cu coordonatorii, ce măsuri putem lua pentru a face progrese în acest uh, domeniu. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Politi îi mulțumesc uh, Coopa, mulțumesc Astria. Dell'ordine del giorno, se non quello di ricordarvi che la prossima riunione. Dat fiind că nu mai există niciun alt punct pe ordinea de zi, vă amintesc că următoarea noastră reuniune va avea loc luni, 11 octombrie, la orele 15. Vă mulțumesc tuturor, ședința se suspendă.